Ok, we can move on. Bun, putem să trecem mai departe la punctul următor. Vom uh, continua schimbul nostru de opinii cu vicepreședintele Dombrovski și cu domnul vicepreședinte Gentiloni și le mulțumesc că au acceptat să rămână o oră în plus pentru acest dialog în legătură cu semestrul european, în legătură cu proiectul, proiectele bugetare în legătură cu uh, poziția fiscală pentru zona euro. Dau cuvântul acum comisarilor pentru mm, prezentări de maxim 6 minute fiecare, după care vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri cu 9 sloturi, 5 minute atât pentru întrebări cât și pentru răspunsuri. Domnule Dombrovski, să aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați. Continu- continuăm discuția noastră în legătură cu semestrul european și punem accentul acum pe deciziile fiscale. Comisia anterioară a adoptat uh, pachetul fiscal de toamnă în noiembrie anul trecut. Uh, conține opțiuni în legătură cu proiectele de buget ale statelor membre, precum și măsuri speciale pentru Ungaria și România. Cele 19 state membre ale zonei euro trebuie să promoveze o politică fiscală solidă, să susțină coordonarea în zona euro. După cum știți, avizul nostru a primit susținerea Eurogrupului luna trecută și putem să discutăm aceste avize cu dumneavoastră astăzi pentru ca a face procesul mai democratic. Sunt o serie de vești bune. Pentru prima dată din 2002, niciun stat uh, membru nu este în procedură de exces, uh, de, de, de deficit bugetar excesiv, nici uh, nu există asemenea perspective în legătură cu obiectivele bugetare pe termen lung. Acest lucru este un rezultat al bunelor politici fiscale în interiorul acestor state care Uh, și-au uh, reparat uh, acoperișul cât a fost vreme bună, de fapt, și, de asemenea, au profitat de condițiile economice și financiare favorabile din ultimii ani. Dar se schimbă tendințele economice și ajungem la veștile care nu sunt așa de bune. În primul rând, anul trecut am asistat la o slăbire a economiilor mondiale și europene. S-a înregistrat o, încetare, o, o reducere a exporturilor și o creștere a deficitului comercial. Acest lucru s-a reflectat și în planurile bugetare ale statelor membre Multe state respectă angajamentele Pactului de Stabilitate și Creștere. Opt uh, state sunt uh, la risc de nonconformitate. Vă voi mai spune despre ele pe scurt. Am constatat uh, planuri mm, care riscă să nu fie conforme. Sunt state care sunt foarte îndatorate și care, unde datoria nu se reduce suficient de repede. Belgia, Spania și Franța au datorii de peste 100%, a Italiei depășește 136% din PIB. Aceste state nu vor, nu se, nu vor îndeplini mm, reperul pentru reducerea datoriei. Aceste state au nevoie de timp pentru a-și ordona finanțele publice și în 2020 nu s-a înregistrat, nu se planifică niciun, nicio ajustare, ce este, ceea ce este îngrijorător pentru că o rată înaltă de datorare limitează capacitatea de răspuns uh, la acțiunile pieței. Uh, este un semnal uh, că vor urma vremuri mai grele, cum pot să facă față aceste state, acestor circumstanțe, Ehm, ar trebui să, încearcă să, -și, să încerce să își reducă cât mai mult nivelul de dat, dat, îndatorare. O serie de state au, nu, au sub, sub, nu au înaintat uh, schimbări de strategie. În cazul Portugaliei uh, am emis o, o, un aviz în 15 ianuarie ehm, în care concluzionăm că Portugalia are de gând să face suficiente progrese, însă că bilanțul este apropiat de reperul, însă uh, cheltuielile publice depășesc uh, recomandările Consiliului. Ultima toamna trecută, Comisia a propus și Consiliul a adoptat uh, o procedură de eh, deficit excesiv pentru Ungaria și România. Mai mult, România acum pare să depășească cifra, limita de 3% din PIB. Guvernele anterioare au avut o eh, mm, poziție expansionistă bugetară, ceea ce a dus la uh, un deficit în creștere uh, rapidă. Vedem aici necesitatea de a utiliza uh, circumstanțele favorabile pentru a uh, constitui uh, depozite financiare care pot să fie utilizate în viitor pe timp de criză. Alte state membre nu au făcut eforturi în acest sens. Aici uh, uh perspectivele de uh, reacție în cazul unei uh, crize sunt mai uh, negative. Mulțumim, Îmi dau cuvântul domnului Gentiloni acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am avut câteva observații, adaug și eu câteva observații. Pe partea pozitivă, deficitul agregat al zonei euro ar trebui să rămână sub 1% din PIB în 2020. Niciun stat membru din zona euro, nu, după cum ați auzit de la colegul meu, nu se găsește în procedură de deficit excesiv. Și nouă state vor ajunge la obiectivele bugetare pe termen mediu în 2020. Mai mult, datoria guvernamentală pentru zona euro e, se anticipează că va ajunge la în jur de 85% din PIB în 2020. Pe de altă parte, activitatea economică a încetinit uh, în mod marcant în, câțiva, în ultimii câțiva ani și, după cum am indicat în uh, prevederile de toamnă, creșterea nu este așteptată să revină rapid. Vom actualiza perspectivele noastre luna viitoare și nu ne așteptăm să intervină o schimbare majoră aceste, acestora. Mai avem și un risc extern în legătură cu semnarea acordului faza 1 între Statele Unite și China, pentru că aceste schimbări nu sunt, par să fie suficiente pentru a remedia imaginea globală. Imaginea îmbunătățită fiscală ascunde de asemenea diferențe importante între statele membre, cum ar fi nivelurile de îndatorare, distanța până la obiectivele pe termen lung și, um, um, și starea planelor, planurilor bugetare. Sunt convins că, mai mult decât oricând, trebuie să avem uh, politici fiscale diferențiate și coordonate nu suntem 19 economii separate, ci o Uniune Economică și Monetară. Trebuie să acționăm în mod coordonat, trebuie să ținem cont, să ținem cont de fiecare marjă de manevră de marja de manevră a fiecărui stat și să evităm măsuri fiscale prociclice. Statele membre ale zonei euro au fost de acord cu o asemenea abordare când au discutat avizul nostru în decembrie anul trecut. După cum a spus Valdis, avem 9 state care respectă pactul de stabilitate și creștere. Două dintre ele, Germania și statele de jos, uh, în cazul lor salutăm primii pași către o politică fiscală expansionistă și mai dinamică. Acest lucru susține creșterea lor economică, precum și creșterea întregii zone euro și a Uniunii Europene. Invităm autoritățile germane și olandeze să își asume cheltuieli uh, suplimentare și să, pentru a susține investițiile. Uh, trec acum la statele membre cu risc de nonconformitate. Uh, există o, o lipsă de consolidare a datoriei în anumite state membre. Belgia, Spania, Franța și Italia nu au respectat nici ajustarea recomandată către obiectivul bugetar pe termen mediu, nici cu reperul de reducere a datoriei. Uh, să trebuie să clarificăm că am uh, evaluat uh, planurile, proiectele de plan bugetar pentru Spania și Belgia. Aceste uh, Slovacia și Finlanda deja și-au uh, mai sunt încă patru alte state din zona euro care riscă non-conformitatea. Slovenia, Slovacia, Finlandia și Portugalia. Slovacia și Finlanda deja și-au redus dator, nivelul datoriei sub 60% din PIB, în timp ce Portugalia și Slovenia și reduc ra- rata datoriei într-un ritm adecvat. Uh, și-au redus și uh, deficitul global sub 30% din PIB cu toate acestea, concluzia a concluzionat că aceste patru state sunt uh, riscă o deviere semnificativă de la uh, calea de ajustare. Trebuie să ne asigurăm că eforturile acestor state uh, duc la rezultatele scontate. Va urma o consultare în legătură cu cadrul fiscal, care va fi o oportunitate pentru a discuta îmbunătățirea acestor aspecte. Pentru a rezuma con- eh, concluziile pachetului fiscal, statele membre cu în niveluri mari de datorii ar trebui să aibă politici bugetare prudente și cele care au un spațiu de manevră fiscal ar trebui să îl folosească pentru a crește investițiile. Această abordare diferențiată funcționează dacă lucrăm împreună, dacă consolidăm coordonarea politicilor noastre fiscale. Vă mulțumesc și răspund, rămân la uh, dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Din partea PP, Siegfried Mureșan, două minute, nu mai mult. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bine ați venit, uh, domnule vicepreședinte Rossi și domnule comisar Centinoi la comisia noastră. Aș dori, în primul rând, să vă întreb ceva uh, vis-a-vis -vis de finanțarea pactului ecologic, pentru că uh, această finanțare va fi foarte importantă pentru succesul pactului ecologic european. Aș dori să vă întreb care ar, care ar fi, care va fi impactul fiscal la nivelul statelor membre pentru finanțarea acestui pact ecologic și credeți că există potențiale riscuri când vine vorba de respectarea obiectivului bugetar pe termen mediu? Și aș dori să vă întreb cum va interveni, în momentul în care va interveni BEI în mecanismul privind o tranziție echitabilă, considerați că BEI va trebui să susțină mai mult statele care se află într-o poziție fiscală mai vulnerabilă, ceea ce le face să nu, le, să nu, poată, să, să nu poată mobiliza în mod adecvat resursele fiscale pe plan național. A doua chestiune la care aș dori să mă refer, domnule domnul Dombrovskis, v-ați referit la simplificarea pachetului cu două și cu șase măsuri pentru a simplifica lucrurile. Din punctul meu de vedere, simplificarea este un lucru bun dacă aduce norme mai clare și mai simple, însă nu mai slabe. Deci aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră vis-a-vis de simplificarea pachetului cu două și șase măsuri pentru a nu periclita consolidarea fiscală și pentru a permite în același timp uh, mai multe investiții în care să sprijină pactul ecologic european. Și o ultimă chestiune, domnule Dombrovskis, v-ați referit la situația României, care a avut uh, politică expansionistă fiscală în uh, condiții de creștere economică. Acum guvernul s-a schimbat, actualul guvern dorește consolidarea Uh, bugetului. Însă, bugetul anterior s-a angajat să crească cu 40% pensiile în acest an. O creștere mare. Și aș dori să vă întreb dacă considerați că ar fi nevoie ca anumite dintre aceste măsuri fiscale să fie amânate. Considerați că România riscă să nu-și respecte obiectivele fiscale dacă nu implementează sau dacă implementează toate dintre toate aceste măsuri? Mulțumesc, domnul Dombrovskis. Vă mulțumesc, doamnă președintă, stimată domnule Mureșan, în ceea ce privește finanțarea pachetului ecologic. Ei bine, pentru a finanța pactul ecologic, am, am propus, am prezentat un plan de investiții durabile pentru pactul ecologic menit să mobilizeze cel puțin 1000 de miliarde de euro în următorii 10 ani. Prin planul de investiții pentru Pactul Ecologic European uh, am prevăzut și un mecanism uh, pentru o tranziție echitabilă menit să sprijine regiunile și oamenii care vor fi cei mai afectați de această tranziție. De exemplu, regiunile um, unde se extrage în continuare cărbune care sunt riscurile din perspectiva stabilității fiscale. Uh, deci noi propunem, de exemplu, uh, simplificarea în bugetul european a obiectivelor de dezvoltare durabilă, în programul InvestEU, anumite granturi și credite din partea, recurgem anumite granturi și credite din partea BEI, care desigur trebuie să se bucure și de o cofinanțare națională și există un impact fiscal dacă se recurge la obligațiuni emise pe piețele de capital, dar deja în uh, pactul de stabilitate și de creștere economică există așa numite clauze dedicate investi- investițiilor care se ocupă tocmai de aceste situații. Apoi o distribuire cât mai uh, echilibrată când vine vorba de situația turbei, lignitului, gazelor naturale, posibilitatea statelor uh, membre de a uh, de a plăti în mod uh, invers față de VNB. Asta înseamnă că regiunile mai sărace vor, vor primi mai mult sprijin din partea BEI. Când vine vorba de situația fiscală din România, într-adevăr, România nu și-a a respectat deciziile Consiliului și pare să depășească um, cei 3% deficit bugetar, deci va face obiectul uh, procedurii uh, unui deficit excesiv și din punctul de vedere al ajustării fiscale, trebuie să avem o abordare mm, completă, cuprinzătoare. Nu putem uh, izola un singur element sau câteva elemente. Trebuie să avem o privire de ansamblu atât pe partea de cheltuieli cât și pe partea de venituri în cazul României. Pentru că în cazul României um, colectarea de venituri este la unul din cele mai uh, reduse mici niveluri din Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Gentiloni. În ceea ce privește finanțarea pactului ecologic și european și a planului de investiții din acest pact ecologic european, este o provocare și știm acest lucru prea bine. Și ne dăm seama și analizele noastre ne demonstrează foarte clar că mia de miliarde nu va fi suficientă pentru a acoperi toate investițiile de care avem nevoie. Și aceste eforturi de finanțare trebuie să provină din diferite surse. În mod evident, vom avea nevoie de fonduri europene, de uh, cofinanțare europeană, vom, vor fi necesare și bănci naționale uh, de promovare, care am înțeles că sunt foarte angajate din acest punct de vedere și, în plus, adevărata provocare este reprezentată de promovarea, de facilitarea finanțării și investițiilor din sectorul uh, privat. Aceasta este discuția pe care trebuie să o purtăm în următoarele luni și trebuie să luăm decizii legate nu doar de normele fiscale, pachetul cu cele două și cu cele șase măsuri, dar și când vine vorba de taxare, de reglementare și de ajutoare de stat. Pentru că investitorii trebuie să aibă o imagine clară despre unde pot investi. Și în al doilea rând, într-adevăr, există riscul uh, diluării obiectivelor noastre macroeconomice, însă ne confruntăm în același timp și cu riscul de a rata o ocazie. În momentul în care președinta Comisiei a afirmat că pactul ecologic european este strategia, noua strategie uh, de creștere europeană, trebuie să înțelegem că acest lucru este o reprezintă adevărată provocare. Ne trebuie să ne concentrăm eforturile în finanțarea uh, pactului ecologic, însă în același timp nu trebuie să pierdem din vedere uh, obiectivele macroeconomice. Prin aceste investiții, uh, cred că vom reuși să uh, susținem creșterea economică în Uniunea Europeană și în zona euro. Vă mulțumesc foarte mult. Jonas Fernandez, uh, din partea ieșită. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în limba spaniolă. Trei întrebări. Prima se referă la cadrul uh, regulilor fiscale pe care le avem în momentul actual. Pe, pe lângă pachetul de două măsuri, de șase măsuri, pactul de stabilitate și creștere, care pactul pentru stabilitate, care încă nu a fost incorporat în acheul comunitar. Înțeleg că veți face o propunere de revizuire a întregului cadru și ce în următoarele săptămâni și mă, mi-aș dori să fie ceva mai mult decât o simplă uh, reflexie. Am avut tot felul de că, cărți albe și documente de reflexie, însă așteptăm ceva mai mult decât doar pur și simplu considerente sau reflexii. Săptămâna, zilele trecute se prezenta mecanismul pentru o tranziție echitabilă. Uh, este vorba de crearea unui fond care include o posibilă revizuire a normelor de ajutor de stat. În martie, aveți uh, o propunere legislativă nouă pentru a facilita acest nou, această nouă linie de credit. Dacă este vorba de revizuire a normelor de ajutor de stat, sperăm ca Comisia să propună și ca această linie de credit public uh, din propunerea din martie să aibă o, un statut diferențiat, pentru ca statele cu o datorie mai mare să poată să uh, se alăture procesului de tranziție și să nu fie doar uh, la dispoziția statelor mai bogate. Până la și în final Uh, această taxă de ajustare la frontieră, mm, cam pe când uh, vom avea o uh, propunere concretă. Vă mulțumesc, domnule Dombrovskis. Well, uh, yeah. Vă mulțumesc, domnule Fernandez, pentru toate aceste întrebări. În ceea ce privește, în primul rând, cadrul fiscal, cred că deja uh, M-am uh, referit la, acest, la această chestiune în dezbaterea, în discu- discuția anterioară și aș dori doar să reiterez principalele puncte din acest punct de vedere. Revizim în acest moment pachetul celor două măsuri și celor șase uh, măsuri. Ne reevaluăm regulile și am început o consultare publică mm, privind posibilă ajustare a acestor uh, reguli insist asupra importanței unui consens din acest punct uh, de vedere, tocmai pentru a ajunge într-o situație mai bună față de cea actuală din punct de vedere fiscal și a nu ne împotmoli în ani și ani de uh, dezbateri uh, care să nu se mai termine. Acesta este obiectivul consultării publice de a trasa calea și obiectivul pe care dorim să îl atingem. Și după cum am spus, raportul Consiliului uh, Fiscal European reprezintă un bun punct de plecare pentru uh, începerea acestei discuții. În ceea ce privește fondul pentru o tranziție echitabilă și abordarea pe care o avem față de acest fond, după cum am menționat deja, statele care au un uh, nivel mai redus de dezvoltare vor putea uh, să se bucură de o proporție mai mare din acest fond, nu doar industriile extractive, uh, de exemplu, dar vom ține cont și de gradul relativ de prosperitate a unei regiuni, a unei țări, în momentul în care vom propune modul în care va fi distribuit fondul pentru o tranziție echitabilă. Mulțumesc foarte mult, Paula. Vă mulțumesc. Cred că obiectivul revizuirii nu este doar de a discuta modul în care funcționează normele din pachetul celor două măsuri și celor șase măsuri, dar și de a identifica uh, modificările posibile. Cred că pentru noi va fi important să identificăm aceste modificări potențiale cu ocazia discuțiilor pe care le vom purta, pentru că va trebui să înțelegem care sunt uh, pozițiile diferite a Parlamentului European, a diferitelor state membre, a altor părți interesate și nu putem să prezentăm o propunere de, de sus dacă uh, nu ne dorim ca o asemenea propunere să aducă cu sine consecințe uh, practice. Dacă ne dorim ca aceste norme să fie schimbate în bine, cred că procesul trebuie să fie unul inclusiv. A doua remarcă se, va, se referă la mecanismul de um, ajustare la frontieră a uh, carbonului. Acum lansăm o evaluare a impactului. Uh, Digitaxul a cerut și redactarea unui studiu extern și după ce va fi încheiată evaluarea de impact, în următoarele luni, vom lansa și o consultare publică dedicată în mod uh, special uh, sectoarelor care vor face parte din acest mecanism de ajustare pentru a vedea care uh, vor fi sectoarele care vor trebui să devină, să facă parte din acest mecanism de ajustare și s-ar putea să putem veni cu o propunere doar peste un an, la începutul anului viitor, pentru că este un instrument foarte complicat care trebuie să, să fie evaluat atât din punct de vedere juridic cât și uh, pe fond. Mulțumesc foarte mult, ținând seama de uh, faptul că este târziu și că la 18.45 nu vom mai la 18.35 nu vom mai avea uh, serviciul de interpretare. V-aș ruga să vă limitați întrebările la un minut și uh, jumătate. Luis Garicano. Vă mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc, domnule Dombrovski și domnule Gentiloni, pentru prezență. O să continui limba spaniolă. El trabajo que, que tienen es, es, es... Munca pe care o aveți în fața dumneavoastră este foarte complexă. Semestrul european include o serie de obiective diferite, trebuie să uh, susțină reformele structurale, să includă noi aspecte. Poate noua comisie trebuie să dea mai mari marșe de manevră unui stat uh, și nu altuia. Dar, în momentul de față, anumite state Eh, cu promisiunile populiste făcute, eh, caută flexibilitate fiscale, nu cu reforme, ci dând pași înapoi eh, cu aceste reforme. Este cazul Spaniei, care, în ciuda indicatorilor macroeconomice, șomaj de 14% și așa mai departe, guvernul propune să nu respecte uh, Uh, obiectivele pentru deficit și datorie și să dea înapoi uh, reforma uh, pieței muncii, care a fost una extrem de importantă în timpul crizei. Dumneavoastră ați prezentat un diagnostic de, destul de îngrijorător în legătură cu Spania. Domnul Dombrovskis a spus că Spania nu și-a făcut temele, domnul Gentiloni a spus că Uh, anul 2020 va fi un an pierdut în ceea ce privește scăderea datoriei. Vă angajați dumneavoastră ca, ca comisia să nu acorde flexibilitate pentru deficitul de datorie, deficitul de datorie statelor care abandonează în mod populist uh, reformele deja făcute și în anumite cazuri statelor care dau pași înapoi în uh, procesul de reformă. Vă mulțumesc. Uh, ok. Domnul Dombrovskis, în legătură cu această întrebare, uh, flexibilitate mm, față de reformă, ea se regăsește în pactul de stabilitate și creștere. Există o clauză dedicată reformelor structurale, menită tocmai pentru această situație în care statele membre care pun în aplicare reforme structurale se pot bucura de un grad de flexibilitate față de traiectoria fiscală. Și o serie de state au folosit această clauză pentru reformele structurale. Însă, această clauză nu a fost creată pentru a permite um, invertirea, renunțarea la uh, sau inversarea reformelor uh, efectuate deja în ceea ce privește planurile fiscale din Spania. De curând m-am întâlnit cu ministrul Nadia Calvino pentru a discuta pregătirea planurilor bugetare pe anul 2020. Activitatea, din acest punct de vedere, nu s-a încheiat, însă am primit asigurări că Spania intenționează respectarea normelor fiscale europene, deci nu trebuie să ne pripim cu concluziile, să așteptăm uh, prezentarea proiectului de buget din partea guvernului uh, spaniol, care va fi punctul de plecare pentru uh, analiza efectuată de Comisia Europeană. Mulțumesc, domnul Gentiloni. Da, nu doresc decât să mai adaug că veștile bune sunt reprezentate de faptul că în acest moment se pare că Spania are un uh, guvern care dispune de prerogativa, prerogativele necesare pentru a prezenta un buget. Ceea ce este o veste bună atât pentru Spania, dar și pentru Comisia Europeană în uh, întâlnirile pe care le-am avut cu reprezentanții guvernului spaniol. Nu a, nu a fost foarte clar momentul în care va fi prezentat proiectul de buget. Însă suntem convinși că vom purta uh, un dialog uh, bun și după cum a spus deja Valdis, în discuțiile pe care le-am purtat cu doamna ministru Nadia Calvino, are și foarte clar intenția de a respecta cadrul general al uh, normelor europene. Însă, va trebui să continuăm această discuție în momentul în care ne va fi prezentat proiectul de buget. După cum știți, Comisia Europeană întotdeauna dorește să coopereze și să poartă un dialog pentru găsirea unor soluții comune. Vă mulțumesc. Stasis Iachel Iunia Sară, cuvântul numele verzilor. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Continuând uh, sesiunea anterioară de întrebări și răspunsuri, v-ați referit la discuțiile pe marginea procedurii dezechilibrilor macroeconomice. Puteți să ne spuneți când uh, va avea loc o consultare, când va fi revizuită această procedură uh, și indicatorii, ce se întâmplă cu indicatorii privind nivelul nesănătos al datoriei publice. Deci, um, care urmează să fie pașii concreți? Pentru că eu aș dori să particip la procedura de consultare și aș dori să spun că dacă această procedură ar fi fost în vigoare în urmă cu 15 și 20 de ani, ar fi uh, semnalizat apariția unor dezechilibre atât de puternice și poate anumite state nu ar avea, nu ar fi într-o situație, în situația în care se află acum. A doua parte a întrebării se referă la sustenabilitatea pe termen lung în contextul noului cadru financiar multianual. Pentru anumite state, foarte probabil fondurile europene vor fi reduse cu până la 20-25% și în uh, Ehm, această situație combinată cu tendințele demografice s-ar putea să ducă la desechilibre fiscale. Deci Comisia se gândește și eh, pe termen lung și la modul în care situația fiscală a unor eh, state cum este Lituania și Letonia va fi afectată pe termen mai lung. Mulțumesc, domnul Dombrovskis. În primul rând, când vine vorba de procedura privind dezechilibrele macroeconomice. Nu am ajuns la o concluzie din acest punct de vedere, dar nu cred că această procedură va fi transformată uh, în mod uh, fundamental uh, orice politică care nu are un caracter uh, tradițional uh, și este utilă uh, din punct de vedere monetar, este utilă și pentru reducerea nivelului datoriei și încurajăm statele membre să, să folosească mediul prielnic din punct de vedere monetar pentru reducerea datoriei publice. Ați uh, menționat faptul că dacă ar fi existat semestrul european în urmă cu 15 ani înaintea crizei financiare, acesta ar fi fost util în identificarea unor dezechilibre în anumite state membre care apoi au devenit obiectul unor programe de ajustare. Sunt cu totul de acord. Tocmai acesta este motivul pentru care a fost introdus semestrul european. A fost o uh, Um, lecție învățată în urma crizei financiare globale și crizei uh, datorilor suverane în Europa. În ceea ce privește viitorul cadru financiar multimanual, acesta nu este obiectul discuției noastre de astăzi. După cum știți, propunerea Comisiei a fost făcută în contextul Brexitului și uh, pentru a acoperi lacuna cauzată de, Brexit, propunem reducerea Uh, finanțarea unor priorități tra- uh, tradiționale, cum ar fi politica de coeziune și politica uh, ag- agricolă și de a crește contribuția de la statele membre de la 1,01 la 1,11% și retrasarea politicilor prioritare ale Uniunii Europene. Și din punctul de vedere al durabilității pe termen lung. Este adevărat ceea ce a spus dumneavoastră, mai ales că vine vorba de durabilitatea sistemelor de pensii. Mulțumesc, domnul Gentiloni. Nu mai pot adăuga foarte multe pe lângă cele spuse de Valdis, însă discuția anterioară și discuția de acum cred că ne demonstrează că, că ar trebui să investim mai mult capital politic în uh, această dezbatere privind revizuirea normelor noastre, pentru că și procedura de, privind uh, dezechilibrele macroeconomice, revizuirea modului în care au funcționat lucrurile în ultimii ani este foarte importantă și este importantă pentru a înțelege care sunt modificările posibile pe care le putem aduce normelor existente. Este clar că dacă este clar că anumite lucruri funcționează bine. Dacă ne uităm, de exemplu, la cum au scăzut deficitele în ultimii ani. Din alte puncte de vedere, nu cred că vom putea ajunge la rezultate concrete, ceea ce ne demonstrează cât de utilă va fi discuția pe care vom lansa săptămâna viitoare. Mulțumesc, Antonio Rinaldi de la IDE. comisari. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, stimați comisar. Voi vorbi despre așa numitul pact fiscal, tratatul pe stabilitate și aș vrea să vă cer câteva precizări. Noi știm că articolul 6, adică ultimul articol din pactul fiscal, spunea că după 5 ani de la intrarea sa în vigoare, adică pe 1 ianuarie 2013, trebuia să se incorporeze în tratatul despre Uniunea Europeană. Deci, ceea ce nu s-a întâmplat. Știm că Parlamentul European a vrut acest lucru, însă întrebarea mea specifică este dacă sunteți la curent că articolul 2 din uh, Pactul de Stabilitate spune că părțile respective să aplice tratatul în conformitate cu tratatele pe care se bazează Uniunea Europeană. Adică se precizează chiar că acest tratat se aplică în măsura în care este compatibil cu tratatele UE pe care se bazează deci Uniunea și legislația comunitară. Pactul fiscal la articolul 3 <clears throat> spune că în general administrația trebuie să fie um, bugetul trebuie să fie echilibrat sau trebuie să, fie, să aibă excedent. Uniunea Europeană se bazează pe tratatele de la Maastricht, Lisabona și spun la articolul 104C și articolul 126 fi fost 104 uh, din, de la Lisbona, Lisabona, este că mm, deficitul e de 3% cel permis. Ce facem? Ne bazăm pe Lisabona și pe Maastricht sau ne bazăm pe pactul fiscal? De ce n-am reușit încă să echilibrăm această problemă? Când vrem să facem revizuirea, vrem să scoatem această ilegitimitate până la urmă din uh, tratat. Mulțumesc, domnule Dombrovskis. Mulțumesc pentru aceste întrebări foarte pertinente. Într-adevăr, Transpunerea pactului fiscal în uh, cadrul legislativ UE, într-adevăr, acesta este un lucru pe care l-a prevăzut pactul fiscal și de aceea comisia anterioară a venit cu propunerea legislativă care făcea exact asta transpunea principiile pactului fiscal în uh, legislație europeană. Însă, din păcate, nu s-a făcut mare progres în uh, propunerea Comisiei Europene, mai ales din partea Consiliului. Consiliul preferă, se pare, să nu acționeze, iar propunerea Comisiei uh, este încă pe masă. În legătură cu întrebarea echilibrului bugetat și deficitului de 3%, eu nu văd nicio contradicție aici, pentru că pactul de stabilitate și de creștere în sine prevede un buget echilibrat în cadrul ciclului economic, fără să depășească 3% din PIB în ceea ce privește uh, perioadele de dificultate economică. Aceasta este chiar logica de prevenire pe care este construită Pactul de Stabilitate și de Creștere și pe care am încadrat-o și în semestrul european, în care statele membre încearcă să-și alinieze bugetele cu obiective pe termen mediu bugetare, iar interpretarea acestora variază pentru țările în care nivelul de deficit de datorie este foarte mare, există o problemă de sustenabilitate fiscală, deci e vorba de un obiectiv pe termen mediu care este să aibă un buget echilibrat din punct de vedere structural sau poate chiar un surplus, un excedent din punct de vedere bugetar, iar ca statele care au probleme de sustenabilitate pot să meargă la un deficit structural până la 1% din PIB. Aceasta este chiar ideea din prevenirea pe care o are, incorporează acest pact. Vă mulțumesc, domnule Gentiloni. Nu mai am multe de adăugat la ceea ce a spus Valdis. Dinamica relațiilor, logica comunitară este una de interacțiune atunci când vorbim de introducerea pactului de stabilitate în cadrul legislativ pe care îl oferă tratatele Uniunii. Acesta este motivul pentru care în Parlament propunerea comisiei anterioare nu a reușit să se bucure de majoritate. Tema rămâne deschisă, așa cum a rămas deschisă și um, în alt fel când am vorbit de regimul de uh, bailout pentru state sau alte discuții similare. Acum trecem la următorul vorbitor, Rafaele Fito, de la ECR. Mulțumesc, domn președinte. Întrebarea mea se referă la pactul de stabilitate și aș vrea să mă concentrez pe calendar și pe modalități. S-a spus în multe ocazii că obiectivul este de a avea o punere în aplicare a pactului de stabilitate mai flexibilă, mai ușoară cu modificările sale. Întrebarea pe care vreau eu să vă pun este să înțeleg în primul rând dacă uh, aceste modificări prevăzute vor fi norme sau vor fi mai degrabă ajustări la cadrul uh, normativ existent acum. Și în al doilea rând, um, întârzierea în adoptare, adoptarea acestuia, pentru că e prevăzut un calendar, totuși, riscă să nu permită statelor membre să prevadă măsuri adecvate atunci când e vorba de obiectivele bugetare. Iar a doua remarcă pe care, sau întrebare pe care vreau să o pun este una legată de bugetul general și de CFM. Pe de o parte, se fac uh, reduceri la agricultură și la coeziune, care au fost deja menționate deja de alți colegi și de domnul Dombrovskis. Pe de altă parte, avem uh, fondul de tranziție echitabilă, care din prin criterii discutabili, penalizează anumite state și oferă în plus resurse altora. Eu cred că combinația pactului ecologic cu conținutul fondului echitabil și ținând cont și de CFM-ul care a redus agricultura și coeziunea, deci toate acestea împreună nu credeți că exist, creează riscuri pentru anumite state membre și nu pentru celelalte? Mulțumesc! Domnul Dombrovskis, puteți răspunde. Da, mulțumesc. Mai întâi, pactul de stabilitate și de creștere. S-a spus deja că o mai bună eficiență și o mai bună coordonare ar fi bun, ar fi de dorit. Simplificarea pactului de stabilitate și de creștere e unul din obiectivele noastre. Acesta este și motivul pentru care ne uităm atent la propunerile bordului fiscal uh, european și așa numitul Consiliu Fiscal, care a vorbit exact despre necesitatea de a vedea problemele și lacunele structurale. E foarte greu să explic aici pentru că ar fi o teorie economică, e foarte volatil dacă ne uităm înapoi, trebuie să ne uităm la trei ani de acum încolo, să vedem sau înapoi, să vedem care au fost problemele și în evaluarea um, uh, echilibrelor sau dezechilibrelor structurale. Depinde în funcție de cum analizăm de rezultatul pe care îl obținem. Deci ar trebui să ne concentrăm pe indicatori mai clar, cum ar fi jaloanele de cheltuieli, uh, jalonarea cheltuielilor sau la alți indicatori mai concreți. Aceasta ar putea fi o soluție. Altceva în legătură cu fondul de tranziție echitabilă în contextul cadrului financiar multianual, va fi foarte dificil să discutăm în acest context, pentru că e un context foarte dificil în care vine propunerea CFM din partea Comisiei. Suntem de acord, într-adevăr, că fondul de tranziție echitabilă n-ar trebui să se uh, creeze pe spinarea agriculturii sau politicii de coeziune. Aceasta este exact motivația pentru care Comisia a propus să aibă mai multe 1,5 miliarde de euro dincolo de propunerea CFM pentru ca să echilibreze aceste probleme. Mulțumesc, domnul Gentiloni. E foarte greu să revenim asupra începutului discuției despre revizuire și uh, aceasta în lumina rezultatelor pe care le vom avea propuneri de modificare legislativă sau mai degrabă noi interpretări care pot și ele să fie potrivite dacă e să ne uităm la comunicarea din 2015 despre flexibilitate există o pertinență dacă ne uităm la această măsură pentru pactul de stabilitate și de creștere. În final, însă, ajungem la sfârșitul acestor luni de consultare publică, de discuții și din acest punct de vedere, domnul Fito a întrebat dacă nu avem o întârziere totuși. Angajamentul nostru este să lansăm revizuirea cât se poate de repede. O să o facem la două luni de la nașterea noii comisii și avem un mesaj foarte clar pe care doamna președinte l-a transmis în uh, prezentarea programului său în Parlament, și anume că până la sfârșitul revizuirii acestor reguli, doamna președinte dorește să folosească la maxim flexibilitatea în punerea în aplicare a Pactului de Creștere și Stabilitate. Așa că, dacă vorbim de distribuirea non-echitabilă a resurselor pentru tranziție, eu cred că acest risc e prezent, într-adevăr, e existent, trebuie să le evităm, dar cred că în lansarea discuției putem să găsim motive să spunem la un moment dat că riscul a putut fi evitat. Mulțumesc! Acum, Jose Gușmau de la GUE. Mulțumesc, doamnă președinte. Țara mea, în ultimii patru ani, în ultima legislatură, a avut o dezvoltare economică excelentă în zona euro. A redus uh, datoria publică cu 10 puncte procentuale și, de asemenea, și deficitul bugetar a fost redus. Și, totuși, în ciuda tuturor acestor dezvoltări pozitive, s-a aplicat în continuare o politică pe care Uniunea Europeană a impus-o și, de asemenea, și previziunile Comisiei Europene au fost tot timpul greșite în ultimii ani. Dincolo de aceasta, Comisia Europeană continuă să stabilească, să pună această țară în țările care sunt în risc de neîndeplinirea obligațiilor, cu riscuri de bugetare și așa mai departe. Se pare că flexibilitatea în aplicarea regulilor uh, bugetare uh, servește numai pentru ca să trateze diferit state care ar trebui să fie tratate egal. Eu zic că ar fi bine să facem uz de reguli mai flexibile, cum ar fi să vedem și investițiile în calculul deficitului, să nu mai avem reguli atât de rigide care sunt aplicate arbitrar și inegal între statele membre. Și dacă tot vorbim de arbitrar, aș vrea să știu dacă Comisia Europeană are vreun plan pentru a rezolva problema dezechilibrelor macroeconomice, mai ales ale țărilor care încalcă limitul de, limita de excedent a deficitului uh, contului curent în fiecare an în ultimele decenii. În Germania, de exemplu, a avut 7,2 și în afară de 2010, în ultimii ani, toți anii acestui ultimul deceniu, a depășit 6%, iar Olanda a avut un deficit excedent mediu de 9%, deci peste 6% în fiecare an. Când aceste țări au continuat să încalce limita, de exce- limita permisă de excedent la contul uh, curent, Comisia Europeană nu a luat nicio decizie, nu a luat nicio măsură sau n-a propus nicio n-a făcut nicio propunere pentru a putea reuși să, să combată aceste încălcări și nu vedem ce face Comisia acum pentru a le combate. Mulțumesc! Domnule Dombrovskis, vă rog. În primul rând, în legătură cu performanța fiscală a Portugaliei, când am prezentat semestrul european, pachetul uh, Domnul Gentiloni a făcut o diferență clară între diferitele situații ale statelor membre. A subliniat uh, că există state membre care au multe, au o datorie mare și care nu fac eforturi pentru a coborâ datoria. Portugalia nu este printre cele menționate în această categorie, deci datoria publică clar a fost uh, pusă pe o traiectorie descendentă și, de asemenea, și deficitul bugetar a scăzut, iar bugetul pe vi- anul viitor a prevăzut chiar uh, o situație și mai bună. În ceea ce privește dezechilibre macroeconomice și țările cu excedent uh, bugetar la contul curent, uh, Germania și Olanda au dezechilibre macroeconomice și de aceea sunt în procedură de infringement, în timp ce noi analizăm mai atent politicile fiscale și macroeconomice din aceste țări. Și uh, am subliniat în mod repetat în fața acestor țări că e nevoie să folosească marja fiscală pentru a stimula investițiile mai mult și uh, aceasta mai ales anul uh, în curs, când am văzut deja pachete de stimulente în uh, Germania, de exemplu, în direcția pe care am cerut-o, în momentul potrivit, în cadrul ciclului uh, monetar euro. Mulțumesc, domnule Gentiloni, și înainte să-i dau cuvântul următorului vorbitor, vreau să vă anunț că de acum interpreții nu mai pot continua să lucreze, spune doamna președinte, și continuăm în engleză. Uh, uh, yes, the, as far as Portugal is concerned, I think uh, I, I've said also in my uh, introductory remarks uh, that